68 de membri ai Parlamentului, în temeiul articolului 105 alinatul 6 din regulament, s-au pronunțat împotriva eh, eh, eh, vis-a-vis -vis de recomandarea Comisiei Econ cu, privi, ca, cu privire la obiecțiile actelor delegate ale Comisiei din 21 octombrie privind Eh, completarea directivei 2014-59 UE a Parlamentului și a Consiliului cu privire la eh, contribuțiile ex ante la soluționarea eh, diferendelor financiare. În consecință, mâine vom vota recomandarea și termenul de depunere a amendamentului